jour. Nous allons commencer notre réunion. Haideți să începem reuniunea. Adoptăm ordinea de zi. Probabil că bănuiați că evenimentele din Ucraina ne obligă să modificăm ordinea de zi. Primul punct uh, era un punct foarte important uh, împreună cu AFET privind pregătirea uh, summitului UE-Africa. Secretariatul a publicat deja o comunicare privind schimbarea de sală și schimbarea primului punct de pe ordinea de zi. Comisia AFET, și cred că înțelegeți acest lucru, se întrunește la ora 15, dat fiind situația de urgență din Ucraina, din Crimea mai ales, um, se întrunește pentru a discuta aceste subiecte. Iată de ce vă rog să amânăm pentru ora 16 punctul nostru privind summitul UE-Africa. Și vă rog să luați notă de faptul că acest punct nu va mai fi discutat împreună cu Comisia AFET, Sperăm totuși că stimabilul domn Galer, care este președinte al delegației Parlamentului European la Parlamentul Panafrican, va putea să ni se alăture, fiindcă ar fi bine să putem discuta aceast, acest subiect în prezența domniei sale pentru a beneficia de pe urma experienței sale. Aveți obiecții? Bun, atunci um, ordinea de zi modificată astfel se adoptă. Ați primit procesul verbal al reuniunii de pe data de 20, 20 de pe datele de 20-21 ianuarie. Dacă aveți comentarii privind procesul verbal, vă rog să ridicați aceste observații secretariatului înainte de sfârșitul reuniunii. Altfel, procesul verbal va fi, va fi considerat adoptat. Ați primit în dosarea dumneavoastră și recomandările și deciziile luate în cadrul reuniunii coordonatorilor pe data de 11 februarie 2014. Dacă aveți remarce privind rezultatele acestei reuniuni, vă rog să le semnalați secretariatului înainte de finalul ședinței noastre. Altfel, aceste, adoptat, aceste măsurați rezultate vor fi considerate adoptate. Ar mai dori să fac o comunicare. Eu am fost observator șef uh, al, la alegerile din Nepal și m-am întors la jumătatea lunii februarie pentru a înainta raportul final cu recomandările noastre. Aceste recomandări am constatat că toate prevederile de promovare a grupurilor vulnerabile și a egalității nu au fost încălcate. Noi ceream uh, consolidarea regulilor cu privire la această reprezentare și, în egală măsură, sistemul electoral, care dă posibilitatea partidelor politice să-și desemneze candidații la alegeri um, în momentul în care au loc alegerile, dorim ca această prevedere să fie eliminată. Mai există și alte recomandări, dar această delegație, vreau să vă spun că a fost încununată cu succes. Uh, iată, Nepalul are guvern acum, care a fost alcătuit pe o perioadă de trei luni și adunarea constitutivă, cred, cred că va putea redacta o Constituție până la sfârșitul anului. Aveți observații? Doriți să uh, luați cuvântul în legătură cu acest subiect? Dacă nu, Vreau să vă spun că nu am primit întrebări cu privire la reuniunea noastră de astăzi. Trecem acum la punctul 7. pare că 7 și 8 au fost schimbate. On fait ça, d'accord. Donc nous passons Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Îl avem alături de noi pe domnul Damian Eli de la ECDPM, care ne va prezenta studiul uh, solicitat de Parlamentul European privind punerea în aplicare a strategiei comune Africa-Europa. Acest studiu este oportun, fiindcă la sfârșitul lunii va avea loc la Bruxelles summitul interparlamentar Euro, Europa-Africa, la care va participa comisia noastră, membrii de la comisia noastră, care și pe viitor va trebui să analizăm mai amănunțit uh, contribuția programului panafrican, unul dintre documentele de programare DCI și noua strategie euro-africană. Domnule Eli, vă dau cuvântul timp de 10 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua. O să vorbesc uh, franceză, după care o să trec la limba engleză. Din, din, pă, din păcate. Continentul african este în mare parte uh, francofon, multiling, uh, iar chestiunea traducerilor este un element foarte important în relațiile cu Africa. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați dat Uh, ocazia să vă prezentăm studiul care a fost uh, cerut. O să trec uh, acum la limba engleză. Noi suntem o fundație independentă, un centru de cercetare care reprezintă un intermediar la nivelul cooperării internaționale între Africa și partenerii europeni. Este vorba de uh, Centrul European pentru Dezvoltarea de Politici și Gestionare, care are 50 de angajați. Noi eh, ne ocupăm de foarte multe subiecte, de la securitatea alimentară, diplomație, pace și securitate, infrastructură și analize politico-economice. Raportul care ne-a fost solicitat se numește reclădirea încrederii și a angajamentelor. Acesta este subtitlul raportului. De după părerea noastră, acest mesaj reprezintă mesajul cheie al studiului nostru cu privire la relațiile între UE și Africa în contextul summitului care va avea loc în curând. În prezentarea urmează structura 9 puncte, unul contextul relațiilor între Africa și Europa și modul în care s-au schimbat acestea. Apoi două puncte privind punerea în aplicare ca atare, învățămintele trase de pe uh, de ce se vorba despre ce am învățat în ultimii șapte ani de aplicare a uh, JAES, parteneriat, uh, și învățăminte trase de pe urma acțiunilor care funcționează. patrulea funcție referă la structura instituțională a JAES. Câteva aspecte analitice Apoi voi discuta despre paradoxuri și dileme în relația dintre Europa și Africa, provocări și compromisurile de care este nevoie. Punctul 6, finanțarea europeană. Iar mai apoi, câteva cuvinte despre situația actuală. Cu o lună înainte de summitul UE-Africa, care va avea loc la Bruxelles, iar în cele din urmă priorități pentru Parlamentul European și unele idei în ceea ce privește viitorul relațiilor între Uniunea Europeană și Africa, pe termen lung. Ce s-a schimbat în relația între UE și Africa? Partea africană apare un nou discurs, mai optimist. Avem mare dezvoltare economică, un continent în creștere, mai încrezător care se confruntă însă în continuare cu multe provocări în ceea ce vește creșterea bazată pe incluziune și uh, durabilă, stabilitate la nivel demografic și în ceea ce privește tineretul. Iar de partea europeană, lucrurile s-au schimbat și aici. Criza economică și financiară a schimbat lucrurile, dar s-au schimbat lucrurile și în ceea ce privește percepția africană la nivelul crizei politice. Criza din Ucraina uh, arată foarte bine faptul că la ora actuală nu numai Africa se confruntă cu instabilitate și cu amenințări pe propriul continent, continentul european de ce este mai puțin încrezător. Este perceput, poate, de către unele, de către unele, unele părți africane ca un continent în declin. Apoi apariția unor noi actori pe continentul african, noi parteneriate cu instituțiile africane și statele africane. Iată deci contextul relațiilor UE-Africa din, pentru următorii ani și acum în contextul summitului de peste o lună. Care, ce învățăminte pot fi trase de pe urmea aplicării strategiei comune Africa-UE, JAES, care este o declarație politică și un parteneriat. Vom analiza, deci, învățămintele trase la nivelul uh, aplicării acestui parteneriat. În general, uh, trebuie să înțelegem faptul că parteneriatele uh, JAES sunt număr de 8 au evoluat uh, individual în propriul ritm și s-au întemeiat pe diverse moduri de dialog și de punere în aplicare. În momentul în care părțile implicate, mai ales uh, copreședinții parteneriatelor tematice, au, au avut o abordare flexibilă și creativă, aplicarea a fost eficientă și eficace. iar cadrul JAES a fost unul foarte bun pentru dialogul și cooperarea între UE și Africa. Reversul medaliei, o lipsă de flexibilitate, o rigiditate, au blocat uh, cooperarea și dialogul. Acest alt lucru se manifestă în ceea ce privește parteneriatul economic, uh, uh, Tribunalul Internațional și crize majore de securitate. Haideți să analizăm uh, aplicarea, cum am spus, creativă și flexibilă. În ceea ce privește infrastructura uh, și uh, parteneriatele de infrastructură și pacea și securitatea, dialogul și cooperarea au beneficiat foarte mult de pe urma instrumentelor de finanțare existente care au, permit, care au permis dezvoltarea acestor parteneriate dincolo de cadrul JAIS în domeniul comerțului și, re, și integrării regionale, am văzut că negocierile EPA și cadrul JAES erau decuplate. Un, unei oficialități UE ne-au spus neoficial că parteneriatele economice au fost un dezastru diplomatic cu bune intenții. Dar în ceea ce privește unele subiecte, cum ar fi regionalea, um, integrarea regională, Direcțiile generale ale Comisiei Europene de resort s-au implicat foarte mult. În ceea ce privește guvernanța democratică și drepturile omului, dialogul s-a dovedit mai anevoios de-a lungul timpului. Însă s-au găsit unele soluții inovatoare în domeniul drepturilor omului și mai, mai de curând în ceea ce privește cooperarea culturală, a un atelier privind uh, traficul ilegal de bunuri culturale care a avut loc la Casa Blanca în ianuarie. În domeniul uh, științei, ticului și uh, spațiului s-a intensificat cooperarea cu privire la cercetarea spațială, mai ales. Vom intra în amănunte mai târziu, dacă doriți. Ce să facem cu structura instituțională de cooperare? Mesajul nostru este următorul. Aceasta uh, este greoaie și numai de ordin consultativ am încercat să arătăm în această diagramă cât de greoaie și complexă este această structură uh, JAES ca parteneriat și chiar dacă nu puteți vedea poate toate detaliile, cred că desenul, forma sa este destul de grăitoare. Una dintre concluziile pe care le-am tras este că modelul unic uh, nu este potrivit uh, pentru cadrul JAIS. Că la nivel de implementare lucrurile nu sunt foarte clare, nu există un principiu clar de subsidiaritate în ceea ce privește punerea în aplicare a JAIS și nu știm foarte clar despre ce nivel de aplicare vorbim aici, dacă este european, regional, național, uh, la nivel continental, regional, național. Și a treia concluzie din aceste, care, se, care decurge din aceste studii este faptul că structura nu este legată în mod limpede de nivelele decizionare la nivel african și la nivel european. Această relație se confruntă în continuare cu paradoxuri și dileme care vor trebui abordate la summit sau după aceea, dacă dorim ca punerea în aplicare să nu fie blocată și să fie în continuare eficientă. Primul paradox îl reprezintă inconsecvențele la nivelul conducerii de ambele părți. Nu a fost ușor să identificăm negociatorii uh, consecvenți în ambele părți. Nu au existat reuniuni ministeriale, nu au mai existat reuniuni ministeriale din 2010. Deci parteneriatul și-a pierdut uh, uh, avântul politic. A doua este structura mai greoaie, cum am spus, uh, structura de implementare, ceea ce a creat tensiuni între, între eforturile către eficiență, flexibilitate și obligativitatea de a folosi structurile convenite, lucru ce trebuie soluționat. Al treilea paradoxul reprezintă asimetria capacităților. Discursul se referă la o relație pe picior de egalitate, dar de fapt, se manifestă foarte multe asimetrie în ceea ce privește capacitățile între uh, partea europeană și cea africană. Există, deci, uh, tensiune în ceea ce privește progresul și se manifestă o sporită asimetrie a capacităților. Tensiune se manifestă și între planificarea unilaterală UE și finanțarea și spiritul parteneriatului comun și cofinanțat. Și nu în cele din urmă, se manifestă asimetrii în ceea ce privește finanțarea, tensiune creată între finanțarea europeană și cofinanțarea absentă sau limitată din partea Africii. Poate că lucrurile se vor schimba, dar deocamdată acestea sunt concluziile studiului de la, șap- la șapte ani după punerea în aplicare. Acum, să revenim la finanțarea Uniunii Europene a structurii JAES. Aceasta nu este o excepție, ni se reamintește complexitatea mecanismelor de finanțare ale Uniunii Europene în momentul în care discutăm această strategie JAES. O chestiune ce trebuie subliniată este faptul că s-a creat un program panafrican în cadrul um, pachetului eh, DCI, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, ceea ce va, va canaliza finanțarea în noua fază de, de punere în aplicare. Acum, um, în pragul summitului, mesajul principal acestui studiu este că e nevoie de declarații și de ambiții politice curajoase care să aducă ambele părți pe făgașul cooperării comune care a fost uh, dorit în 2007 consolidarea, reconsolidarea încrederii și a angajamentelor este extrem de necesară. S-au făcut uh, eforturi de curând pentru a depăși obstacolele, cum ar fi uh, EPA, uh, Tribunalul Internațional, drepturile omului, chestiunea invitațiilor adresate liderilor europeni, chestiuni care au fost avute în vedere în pregătirea summitului european și trebuie să fie recunoscute. Există însă două opțiuni opțiune mai uh, redusă, unde ambiția politică este și ea redusă și JAES este doar un acord care uh, pune accent pe punerea în aplicare și sau efortul pentru a mobiliza conducerea politică și la Parlamentul European, făcând structura JAES mai interesantă la nivel politic. Deci, în ceea ce privește recomandările pe care le facem Parlamentului European, uh, am identificat trei direcții care necesită aten- atenție. În primul rând este vorba despre nivelul politic și declarațiile politice. E nevoie de identificare mai bună a conducerii politice și a orientărilor. Cine cine este șeful a eh, un angajament de a confinanța inițiativele și eh, procesul decizional comun în ceea ce privește finanțarea și alinierea, armonizarea cu strategiile pe termen lung, eh, strategiile africane și europene pe termen lung. Apoi, clarificarea nivelului de intervenție, intră aici în joc subsidiaritatea africană. În al doilea rând, calitatea dialogului și punerii în aplicare. Se fac eforturi pentru a asigura legături funcționale între structurile decizionare africane și europene și să facă eforturi pentru a crea un spațiu al dialogului uh, neoficial între partenerii, între părțile implicate, inclusiv societatea civilă și mai multă atenție monitorizării și controlului pentru consolidarea acestor mecanisme, pentru definirea rolului parlamentelor mai bine în cadrul acestui mecanism. Iată uh, idei pe care, la care să vă gândiți Și ar trebui să pun accentul și pe mentalitate, pe percepții, pe atitudini. Care sunt interesele noastre comune în relațiile dintre Uniunea Europeană și Africa? Africa devine o, un tărâm al posibilităților și trebuie să vedem cum putem uh, materializa această realitate în inițiative de cooperare diplomatice. Care uh, inițiative emblematice dorim să fie nuanțate? Uniunea Europeană și-a definit clar interesele strategice cu Africa momentul în care uh, analizăm chestiunea unicității Africii, dorim, știm cine dorește ca Africa să fie, să fie avută în vedere ca mod holistic? Și după sfârșitul acordului, acordului de la Cotonou din 2009, 2020, acest acord trebuie să fie și el de gândit, poate în mod comun, în contextul în care fiecare parte își face, își face tema acasă cu privire la noul format al acestui acord. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul comisiei, dacă dorește, să adeseze întrebări. E o euh, service euh, d'action. Euh, Din partea comisiei, așa, așadar, SEAE, domnul Pereira. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Suntem în general de acord cu majoritatea punctelor abordate de uh, bunul nostru prieten și coleg. Cred că s-au abordat principalele aspecte importante care vizează strategia actuală JAES. Este vorba de a vedea în ce măsură acest model poate într-adevăr să servească unor ambiții foarte mari ale acestui parteneriat. În general, ă, la comisie și în serviciile noastre se pare că nu. Acest model nu este suficient de bun, trebuie să fie îmbunătățit, așadar. Aș menționa un aspect și mă refer la ce se vorbește despre creativitate și respectiv eficiența grupurilor comune de experți. Eu cred că cele două părți trebuie să găsească un teren comun pentru a vedea dacă modelul folosit este într-adevăr cel bun. Și cred că în aceste formule uh, se poate întâlni oarecum succesul, însă noi am încercat să analizăm al, aceste lucruri și din alte perspective, cum ar fi uh, capacitatea socială, producerea de rezultate, circumstanțele financiare. Așadar, poate ar trebui să ne bazăm uh, poate mai mult pe realitatea de pe teren și mai puțin pe alte deziderate. Este ceea ce dorim să facem Exact asta ne dorim pentru următorul summit, adică un dialog în profunzime cu partenerii africani, care, la rândul lor, critică destul de mult modelul actual. Vom vedea în ce măsură, dacă chiar am văzut că bolnavul este bolnav, poate că nu sunt de acord cu medicația propusă. Și atunci este foarte clar că însă și ideea de a ne pune de acord că lucrurile nu merg bine este deja un pas înainte. În sfârșit, există o serie de paradoxuri, dileme și așa mai departe pe care le-am identificat. Unele probabil își vor găsi răspunsul la summit, altele poate vor aștepta mai mulți ani de acum încolo, pentru că durează timp, chiar generații întregi trebuie să se perinde înainte să putem să spunem că ne-am îndeplinit obiectivele din declarația din 2007, încă nu putem să spunem că s-a întâmplat asta și poate că pe hârtie arată mai bine anumite rezultate decât ceea ce se întâmplă într-adevăr pe teren. Deci, la summit va trebui în primul rând să vedem în ce măsură putem să revizuim modelul, primii pași în acest sens și este și ocazie ca să vedem în ce măsură strategice, obiectivele strategice proprii europene și cele africane, respectiv, pot să se sincronizeze, astfel încât asta să fie ceva pozitiv pentru ambele părți, pentru ambele continente. De asemenea, aș mai sublinia ceva spus de antevorbitorul meu în ceea ce privește societatea civilă și măsura în care ea trebuie să fie prezentă uh, și să fie parte din strategie. Strategia trebuia să fie orientată mm, sau să, fie, să pună accentul pe oameni, însă în realitate nu s-a întâmplat asta. Iată de ce trebuie să vedem care ar fi rolul pe care societatea civilă îl va putea juca într-adevăr și asta cu acordul ambelor părți, însă trebuie să fim foarte prudenți când punem în ecuație și această societate civilă. Să mai vorbim despre mecanismele de transparență, de monitorizare și de implicare a experților la nivel tehnic. Toate aceste lucruri sunt cu siguranță aspecte binevenite și necesare. Trebuie să înțelegem ce putem face fără mai adăuga un strat suplimentar de birocrație și de funcționare extrem de greoaie. Asta am dorit să facem. Deci trebuie să fim prudenți. Avem însă deja câteva idei în acest sens. Bineînțeles că salutăm uh, munca desfășurată de Parlament, care face parte din procesul de monitorizare și eu cred că vom putea aprofunda dialogul nostru cu Parlamentul și în continuare și să ne atingem fiecare obiectivele și mai ales obiectivul comun. Cu siguranță, cred că m-au beneficiat uh, acum uh, un an de o excelentă bază de plecare și cred că damian într-adevăr, a făcut și el o treabă excelentă, spunându-ne care este rezultatul până acum. Mulțumesc foarte mult, domnul Martinez are cuvântul. Gracias. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru această prezentare. Mi s-a părut foarte interesantă și foarte precisă, având în vedere termenele destul de scurte de care uh, ați avut parte când uh, e vorba de un document de acest timp, de multe ori experții nu prea reușesc să le prezinte așa de bine uh, și așa de eficient ca dumneavoastră astăzi. Dincolo de asta, aș face două comentarii care poate nu țin neapărat de conținutul prezentării dumneavoastră, ci mai mult de, zicem, aspecte generale, de context. Cu siguranță, aceste lucruri vor fi abordate la summitul de la sfârșitul lunii. În primul rând, raportul acesta pune o întrebare. După cum urmează, Africa poate fi considerată ca o entitate unică sau nu? Și în momentul în care Europa vorbește despre Africa și chiar și Parlamentul o face, să vorbește de fapt despre două Africi, Africa Mediterană și restul Africii. Și Asta creează o serie de probleme în relația noastră cu Parlamentul Panafrican. Mai mult decât atât, mai apar și alte aspecte. Și asta se vede încă o dată din relația pe care o avem cu parlamentele și cu țările africane în general. Și atunci, toate perspectivele noastre cumva sunt uh, duble, ca și cum vorbim cu doi interlocutori diferiți, cu uh, și discutăm, deci, două seturi de probleme complet uh, diferite. Dar în momentul în care ne adresăm uh, Parlamentului Panafrican, atunci e vorba de, bineînțeles, o entitate. Este un subiect uh, nu lipsit de importanță. Dincolo de faptul că, pe deasupra, Uniunea Africană și Organizația Panafricană nu reprezintă același lucru, bineînțeles. Marocul, de pildă, nu face parte din ambele entități. Marocul este o țară esențială pentru Uniunea Europeană și mai ales pentru anumite țări din Uniunea Europeană, dar uh, și asta din motive istorice și nu numai. E bine, în africană nu mai avem aceiași interlocutori, exact aceiași interlocutori. Trebuie să fim atenți atunci când discutăm aceste aspecte. În orice caz, este clar că avem o problemă, deoarece nu e vorba de o relație între Uniunea Africană și Une, Uniunea Europeană, ci avem un summit al Uniunii Europene cu Africa și nu cu Uniunea Africană. E o problemă pe care nu o putem eluda. Și mai există un element, că și mai concret element care mi-e teamă mie ne va da mult de furcă la summit, poate chiar să-l pună în pericol. Este vorba de faptul că de vreo 3-4 ani încoace au loc conflicte armate foarte grave în diverse țări africane și suntem cu toții, bineînțeles, afectează ce s-a întâmplat în Mali, dar și în Republica Centrafricană. De asemenea, să nu uităm nici ce s-a întâmplat în uh, Africa Mediteraneană. Și acolo au avut loc atât de multe evenimente, de pildă în Libia. Iată, e vorba de conflicte care încă nu s-au cicatrizat. Rănile continuă să fie deschise. Și până la proba contrarie, și oricum situația fiind extrem de fluidă și de dinamică, este foarte clar și puteți să constatați și dumneavoastră că situația, de facto, este cea care este. Și în orice caz, eu sper că pentru Mali vom putea să contribuim un pic mai bine cu, la stabilizarea situației. În sfârșit, ultima observație despre care, pe care vreau să o fac este următoarea. Colegi din grupul uh, meu vor vorbi despre o temă prioritară la summit. După părerea lor, este vorba de acea incompatibilitate care se desprinde din relația pe care noi o putem avea cu o țară cum este Uganda. Și mă refer aici la situația legislativă din Uganda, care se traduce prin persecuția homosexualilor. Noi am încercat uh, de mai mulți ani încoace să relativizăm această problemă. Mi-aduc aminte că și la alte summituri și la alte întâlniri uh, de tip ACP, am încercat să progresăm pe marginea acestui dosar. Însă, de fapt, nu s-a progresat, ci s-a regresat în legislația din Uganda, cel puțin în legile care au fost adoptate și la întâlnirea pe care o vom avea, nu este posibil să ocultăm, să eludăm acest subiect. Eu am încercat să sensibilizeze și alte grupuri și alte comisii de aici de la Parlament, încercând să le spun că este totuși vorba de o prioritate. Și m-aș adresa și experților și m-aș adresa și comisiei în acest sens. Ce credeți dumneavoastră despre această situație? După părerea mea, nu vom putea să nu discutăm asta la summit, acest subiect. Și atunci ne vom găsi Uh, în dialog cu o țară cum este Uganda și dacă nu avem o atitudine inteligentă, s-ar putea să ne trezim într-o situație în care țările africane fac bloc comun, care de obicei nu se uh, gândesc că Uganda are o legislație ideală sau că președintele său este o persoană foarte respectabilă și care cu siguranță iubește provocarea. Și atunci vreau să vă întreb ce credeți despre această problemă. Când vine vorba de relațiile pe care noi le avem cu Africa și cu, bineînțeles, cu toate țările din Africa. Cred că nu avem niciun fel de interes în a participa la un summit care va fi steril. Mai bine să amânăm această întâlnire decât să ne trezim că nu facem nimic. Și să știți că anumiți uh, membri ai grupului chiar vor discuta această treabă, doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnul Costes Lastra. Aveți cuvântul? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. vreau la rândul meu, să iau cuvântul, deoarece acest raport mi se pare extrem de interesant. Domnul Eli uh, a avut o abordare foarte diplomată, diplomatică când a vorbit despre relațiile dintre Uniunea Europeană și Africa. Relațiile sunt un pic cam vagi astăzi și uh, cumva în blocaj. Și cred că este important să discute aceste lucruri uh, în Parlament și la Comisie, astfel încât să reclădim încrederea și să relansăm uh, procesul de cooperare. Așa cum ați spus chiar dumneavoastră, uneori suntem văzuți ca un partener uh, slăbit. Trebuie să accelerăm și să dinamizăm prezența noastră în Africa, așadar. Iar uh, colegul uh, Martinez a abordat un subiect foarte important și cât se poate delicat. Este vorba de ceea ce se întâmplă în Uganda. Mai multe grupuri se reunesc în acest moment uh, și discută despre dialogul strategic și se va discuta la nivelul grupului panafrican despre aceste chestiuni. Iar Parlamentul nostru va trebui să aibă o poziție, să se exprime. Și vreau să vă întreb ce credeți? Care este părerea dumneavoastră despre obiectivele dezvoltare ale mileniului? Cred că e important să discutăm despre aceste lucruri. Peste un an uh, ne vom întoarce la acest subiect și va trebui să le discutăm. Să discutăm aceste obiective în raport cu Africa, în raport cu dezvoltarea durabil și când, privește, când vine vorba de securitate, tot domnul Martinez uh, a făcut aluzie la acest aspect. Uniunea Europeană mă întreb dacă poate să aibă o uh, strategie clară când vine vorba de securitatea în Africa. Am văzut în ultimele zile ce s-a întâmplat în Ucraina, cum a evoluat situația. Părea la un moment dat că nu reușim să ne proiectăm uh, pe termen lung. După aceea s-a uh, precipita situația în Ucraina și nici Comisia și nici Parlamentul nu par să aibă o strategie deocamdată. Vorbiți despre încredere, vorbiți despre dialogul politic cu Africa și la asta va trebui să ne gândim. Și apoi, ultima întrebare. Asistăm cumva la o modificare a paradigmei de cooperare, pentru că apar noi parteneri, mai cu seamă din domeniul privat. Poate că asta este ocazie care trebuie să fie uh, uh, fructificată. Ce crede, ce crede dumneavoastră, ce crede Comisia? Capitalul privat poate să ne ofere ocazii foarte interesante, cu ocazia, cu condiția, bineînțeles, să, să fie făcut totul în transparență. Cum vor influența oare acești noi parteneri relațiile dintre cele două părți? Și, încă o dată, mulțumesc uh, Mergeți atenția asupra acestui subiect, asupra acestor relații cu Africa. Avem nevoie de strategie. Mulțumesc. Domnule Eli, vă dau din nou cuvântul ca să răspundeți la întrebările puse de eurodeputați, la observațiile Serviciului de Acțiune Externă. Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc domnilor deputați și domnului Perera pentru observații și comentarii. Probabil că o să răspund pe rând întrebărilor, dar sunt foarte multe. Poate în legătură cu diagnosticul general și anume modul în care se califică situația relațiilor dintre cele două continente. Am scris cu un an în urmă într-un articol pentru revista Institutului Africii de Sud uh, pentru Relații Internaționale, uh, cu un titlu care astăzi poate e cam pesimist. Titlul era Deriva continentelor sau falii care se tot extind. Era o teză pe care o sprijinam și anume că în același timp există riscul ca cele două continente să se îndepărteze tot mai mult și în același timp există dinamici de fragmentare pe fiecare dintre continente. Am impresia că eforturile întreprinse în prezent pentru a pregăti întâlnirea la vârf arată faptul că totuși există actori care doresc să evite deriva continentelor. Din potriva, dificultatea de a evita fragmentări în interiorul continentelor, cred că e un lucru cu adevărat real. Deci, întrebarea care se pune este care sunt raporturile de forță între cei care doresc convergența și cei care nu sunt interesați de convergență. Cred așadar că o analiză mai amănunțită a diversilor actori e importantă și ajung la întrebarea referitoare la diviziunile sau divizările dintre Africa de Nord și restul Africii. Știm foarte bine că există acest uh, Consiliu al uh, Agențiilor Africane Regionale, există și puteri regionale din Africa care nu au neapărat nevoie de organizațiile regionale sau multilaterale și care recurg la acestea doar atunci când le convine. Dar aș spune că situația în Uniunea Europeană este diferită. Statele europene care sunt suficient de puternice atunci când pot să acționeze puternice, o fac și ele, iar când au nevoie de abordarea multilaterală, revin la Uniunea Europeană ca să dea o dimensiune europeană multora sau unora dintre politicile lor. Deci suntem în niște dialectici extrem de mobile, cum spuneați dumneavoastră, și întrebarea care se pune este cum să utilizăm ocaziile de multilateralizare pentru a avansa și a continua să creăm încredere. Dacă o inițiativă provine dintr-un stat african sau european care apropie cele două continente, de ce nu? Dar în orice caz, în ce privește această strategie comună Africa-Uniunea Europeană, subsidiaritatea e foarte importantă și dimensiunea continentală și crearea PANAF e un lucru cu adevărat istoric și nou. Iată ce va reprezenta o uh, diferență sau un progres deosebit dacă discuțiile cu privire la aceste chestiuni de fond se fac în uh, într-un context de calitate și de încredere. Un aspect cheie al parteneriatului este punerea la dispoziție a unor forme de finanțare. De data aceasta vor exista aceste forme. Deci nu va exista scuza lipsei finanțării. Pur și simplu va trebui să muncim cu o anumită stare de spirit a acțiunii comune. Această stare de spirit care reprezintă un efort de zi cu zi și cred, cel puțin aceasta este poziția mea personală, că dimensiunea continentală trebuie să fie avută în vedere, în special când avem această strategie comună. Există zeci de mii de proiecte europene care sunt în curs și nu trebuie să le discutăm în cadrul strategiei comune. Există alte cercuri în care să le discutăm, dar aceasta este viziunea mea personală. În ce privește tema conflictelor, nu am avut suficient timp ca să insist pe acest aspect, dar calitatea cooperării în domeniul pace și securitate este excepțional în relația Uniunea Europeană-Africa în comparație cu alți actori internaționali e de departe cea mai bună. Am fost la, în noiembrie la Addis Abeba, am avut întrevederi cu delegația Uniunii Europene care se ocupă de pace, și securitate și m-am întâlnit și cu omologilor din Comisia Uniunii Africane toți erau mulțumiți de calitatea muncii depuse, există resurse, există o viziune comună, există încredere și există realizări concrete. Uitați-vă la Somalia, uitați-vă la Sahel, Uniunea Africană joacă acolo un rol tot mai important și cooperarea cu Uniunea Europeană se desfășoară în condiții bune. Uitați-vă la calitatea discuțiilor la summitul de la Elize în ce privește securitatea în Africa, participarea atât a statelor cât și a organizațiilor regionale. Cred că avem aici un exemplu de reușită și de viziune comună. Există mai multe formate în stil francez. Atunci când Franța intervine singură sau în coordonare cu alte state, există formatele Uniunii Africane precum în Somalia și apoi regăsim și formate europene pentru că formatele africane deocamdată uh, au nevoie de mai mult timp, dar lucrurile totuși progresează, există eforturi în derulare. Suntem așadar într-o fază de tranziție unde se schimbă, se trece de la un format altul, cât timp nu există o capacitate solidă africană, se va face apel la un efort, la un ajutor european, nu știm neapărat dacă va fi un răspuns național, colectiv, ce tip de răspuns colectiv, trebuie să privim lucrurile și cu flexibilitate, dar cred că în domeniul păcii și securității, din punct de vedere al cooperării, trebuie să fim optimiști. În ce privește întrebarea legată de punctele delicate de discutat, cred că trebuie să facem o distinție între declarația politică cu limbajul declarației politice, unde unii vor încerca să introducă un limbaj legat de poziții cu privire la legislația din Uganda, sau Nigeria în ce privește homosexualitatea și calitatea muncii care se poate desfășura în anii următori în ce privește chestiunea drepturilor române. Aș vrea să vă reamintesc în ce privește problema Curții Penale Internaționale. La un moment dat s-a hotărât între Uniunea Africană și Uniunea Europeană să se înființeze un grup de lucru de juriști care să se ocupe de competențe și instanțe universale. Există așadar formule de dialog și cooperare tehnică care poate pot să destindă atmosfera politică, progresând în același timp printr-un efort de dialog comun. În legătură cu obiectivele de dezvoltare ale mileniului, toți uh, interlocutorii cu care am discutat au observat că Parteneriatul în acest sens a fost un eșec, tocmai pentru că era o problemă de subsidiaritate și s-a decis să se trateze chestiunea obiectivă de dezvoltare ale milenului uh, pe plan continental, deși era vorba de o chestiune globală, deci nu era o abordare pertinentă. Trebuie să vedem care e pertinența cadrelor de negociere. SDPM uh, e pe cale să se ocupe de ce se va întâmpla după orizontul 2015 în raportul european privind dezvoltarea. E un regim global de negociere extrem de complex care poate de asemenea să se transforme într-un exercițiu de echilibristică, de a da prioritate unor liste de subiecte poate prea numeroase, dar pentru noi problema este legătura între cadrul strategic și apoi aplicarea lui, ceea ce se face la nivel de țară e și chestiunea programării comune între statele Uniunii și care are un rol uh, cu adevărat central. Cu cât statele europene vor accepta această programare în comun, cu atât poziția lor europeană față de Africa în ce privește chestiunea obiectivelor de dezvoltare va fi mai clară. Strategie de securitate trebuie să recunoaștem că Uniunea a făcut progrese, s-a trecut de la o singură strategie de securitate pentru lumea întreagă la strategii la nivel regional. În Cornul Africii și în Sahel e ceva istoric și inedit și cred că aceste cadre strategice contribuie, ajută pe europeni să-și canalizeze eforturile și, de asemenea, să transmită un mesaj mai limpede interlocutorilor africani și în acest sens, chiar dacă sunt observator independent, cred că trebuie să fim cinstiți pe plan intelectual și să recunoaștem că, în ciuda tuturor criticilor aduse acestor eforturi, s-au făcut și lucruri pozitive și e important să subliniem acest aspect pentru că sunt și exemple în continuare. Un ultim aspect legat de sectorul privat ECDPM a efectuat mai multe studii în ce privește rolul sectorului privat în dezvoltare astăzi. E și vorba de modul în care guvernele europene cooperează cu sectorul privat, atât în politicile lor în materie de investiții și chestiunea diplomației economice a Uniunii Europene. Suntem gata astăzi să considerăm nevoia de a avea o poziție de promovare a investițiilor europene în țări africane. O promovare colectivă cu un rol dat Camerelor Europene de Comerț, a delegațiilor Uniunii Europene, care avea puteri sporite pentru a face acest lucru. A doua dimensiune, chestiunea cooperării între agențiile de ajutor și sectorul privat. E o altă problematică studiată amănunțit de ECDPM și care clarifică diversele tipe de agende, dacă doriți, în cooperarea cu sectorul privat. Vă mulțumesc, doamnă președintă, și scuzați-mă dacă m-am lungit puțin cu vorba. Eh, merci. Președinte, mulțumesc foarte mult. Vom continua ordinea de zi cu schimbul de păreri în prezența domnului Michel Galer, care este președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Parlamentul Panafrican. Și știți că această reuniune ar fi trebuit să aibă loc în prezența domnului Brock, președintele Comisiei de Afaceri Externe, dar din cauza subiectelor de actualitate, domnul Brock nu poate să fie prezent. Vorbim așadar acum de pregătirile summitului parlamentar Uniunea Europeană-Africa care o să aibă loc de pe 31 martie până pe 1 aprilie. Înainte de al patrulea summit Uniunea Europeană-Africa, care se va ține la Bruxelles pe 2 și 3 aprilie și care o să reunească lideri politici africani, europeni, ca și președinții instituțiilor Uniunii Africane și a Uniunii Europene. Summitul parlamentar va reuni în prezența președintelui Schulz, președinte al Parlamentului European și al președintelui Ahmadi, omologul din Parlamentul Panafrican, înalta reprezentantă a Uniunii și vicepreședinta Comisiei, doamna Ashton, comisarul Uniunii Africane pentru Afaceri Politice, diverse servicii de studii africane și europene, ca și diverse ONG-uri. Summitul parlamentar va pregăti o declarație comună pe care președinții celor două parlamente le vor, o vor prezenta pe 2 aprilie la începutul celui de-al patrulea summit al Uniunii Europene Africa. <clears throat> Această declarație ar trebui să transmită preocupările și aspectele de interes pentru cele două parlamente în ce privește aplicarea strategiei comune a Uniunea Africană, Uniunea Europeană, Africa. Domnul Galer, președintele delegației noastre parlamentare la delegația panafricană ne va ține la curent cu pregătirile summitului parlamentar. Așadar, stimate domnule Gale, nu trebuie să vă reamintesc cât de mult cele două comisii țin uh, la continentul african. Uh, raportul Comisiei Afaceri Externe cu privire la politica externă și de securitate comună îndeplânge faptul că coerența și eficacitatea strategiei comune Uniunea Europeană-Africa și cele 8 puncte tematice a fost subminată de existența unei serii de acorduri redundante cu numeroși parteneri și de lipsa unui buget specific pentru aplicarea strategiei respective. Comisia de Afaceri Externe a insistat asupra nevoii de a se merge mai departe de simpla construire de capacitate pe plan continental și de a viza un adevărat parteneriat politic pentru pace, securitate și dezvoltare pe plan regional și subregional, inclusiv prin intermediul comunităților regionale economice care vor aprofunda parteneriatul euroafrican la nivelul respectiv. Așadar, stimate domnule Galer, aș vrea să vă invit în calitate de președinte al delegației noastre pe lângă Parlamentul Panafrican să ne spuneți ce veți face pentru a exprima prioritatea Parlamentului European în contactele dumneavoastră cu omologii africani și ce vă așteptați mai general de la acest al patrulea summit Uniunea Europeană-Africa. Ne-ar interesa să ne spuneți în special modul în care declarația parlamentară comună ar putea să ceară o consolidare a rolului parlamentelor pe fiecare continent pentru a le permite să uh, ceară o socoteală în legătură cu executarea bugetelor în ce privește securitatea Uniunea Europeană și Africa și de a permite astfel tuturor cetățenilor de pe cele două continente ale noastre să fie informați în legătură cu rezultatele acestor politici. Deci, discuția politică în timpul summitului în sine va trebui să se reflecteze la rolul pe care aceste discuții le vor putea avea în timpul summitului parlamentar și în legătură cu modul în care vom putea reflecta aceste discuții în documentele finale la sfârșitul summitului. Deci, domnule Galer, am plăcerea să vă invit să luați cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnilor și domnilor. Aș fi preferat să discutăm în cadrul obișnuit, ca reuniune comună a Comisiei de Dezvoltare și Comisiei de Afaceri Externe. Și fost un context mai bun, dar după cum am spus, există subiecte foarte importante legate de Ucraina și astfel Comisia de Afaceri Externe a trebuit să-și însușească acel interval de timp, astfel încât domnul Tarașuc să poată să vină în timp ce eu vă vorbesc aici, el e în Comisia de Afaceri Externe, unul dintre motivele uh, pentru care prezentarea anterioară la care aș fi dorit să fiu prezent n-am putut, pentru că sunt implicat și în legătură cu Ucraina și am dorit să obțin niște informații de la domnul ministru în acel sens. Cu toate acestea, documentele pe care le-am primit sunt în limba engleză și astfel acum o să continui în engleză. După cum știți, un prim summit la nivel de șef de stat între Uniunea Europeană și Africa a avut loc deja la Cairo în anul 2000, a fost al doilea summit la Lisabona în decembrie 2007. De atunci acest eveniment a primit o importanță deosebită. S-a decis să se organizeze un summit din 3 în 3 ani, alternativă între Europa și Africa. Strategia comună, planul de acțiune și declarația de la Lisabona s-au adoptat atunci. Strategia comună subliniază o viziune împărtășită pe termen de în ce privește viitorul relațiilor Uniunii Europene-Africa într-o lume globalizată, trece dincolo de cooperarea pentru dezvoltare, deschizând dialogul UE-Africa în ce privește chestiuni de interes comun și de procoare comună dincolo de Africa, îndepărtându-se de o concentrare pe chestiuni doar africane și ocupându-se de chestiuni globale și europene trece dincolo de fragmentare în a sprijini aspirațiile Africii de a avea reacții regionale și continentale la unele dintre problemele cele mai importante, trece dincolo de instituții, asigurând o mai bună participare a cetățenilor europeni și africani ca parte a unei consolidări generale a societății civile pe cele două continente. Se bazează pe această viziune comună și principiile comună pe care strategia comună mai Africa le definesc și parteneriatele specifice. În al treilea summit de la Tripoli, în noiembrie 2010, s-a prezentat un al doilea plan de acțiune prin declarație de la Tripoli în legătură cu această strategie. După cum știți, al patrulea summit între cele 54 de state ale Uniunii Africane și cele 28 de state membre ale Uniunii Europene se va ține la Bruxelles pe 2 și 3 aprilie. Pentru o mai mare precizie, nu este Uniunea Africană, ci Africa astfel încât va putea participa și Marocul, pentru a consolida dimensiunea parlamentară a summitului. Se va ține un summit parlamentar înainte de summitul lui Africa. A fost deja organizat pentru prima dată la Lisabona în 2007, în ajunul acelui summit, al doilea și, de asemenea, înainte de al treilea summit de la Tripoli. Pentru viitorul summit, pre-summitul parlamentar se va ține și la Parlamentul European pe 31 martie și 1 aprilie. În octombrie anul trecut, Delegația pentru Relații cu Parlamentul Panafrican a avut o întâlnire interparlamentară cu colegii din Africa de Sud, la Midran, unde are sediul Parlamentul. Întâlnirea biroului a fost consacrată pregătirii celui de-al patrulea summit și participanții au considerat că organizarea unui pre-summit parlamentar e deja o chestiune obișnuită și foaia de parcurs și agenda pentru un astfel de pre-summit parlamentar au fost convenite. Se includ, printre altele, ideea că acest summit parlamentar să aibă loc imediat înainte de summit ar trebui să aibă o durată de trei jumătăți de zi, începând dimineața zilei de 31 martie și o proiect comun de declarație să fie pregătită înainte de pre-summitul parlamentar pe baza unei evaluări a strategiei comune în Uniunea Europeană-Africană. Trebuie să se implice societatea civilă, ONG-urile să fie invitate pentru a avea standuri de informare în Parlamentul European în marginea summitului parlamentar. Programul de activități uh, pentru delegații și adunările parlamentare pentru prima jumătate lui 2014 adoptat de conferința președinților pe 12 decembrie 2013 includ acest uh, pre summit. În ce privește participarea, știm că Parlamentul Panafrican va fi reprezentat de 23 de membri. De partea PE și delegația noastră va fi uh, în număr similar. Discuțiile vor avea loc la Parlamentul European, cu excepția unui loc rezervat pentru domnul președinte Schulz, 12 locuri pentru membrii. De restul locurilor vor fi atribuite pe grupuri politice în conformitate cu practica, în special pentru membrii de la AFET, DV și delegația CPUE în adunarea parlamentară comună. Și vă spun deschis și franc, sper nu sunt foarte formale în acest sens. Sper că vom avea acești 23 de membri care să discute împreună. Nu vreau să socotesc cu ce etichetă sau ce pălărie, cu ce dimensiune, oricine vine din partea acestei instituții, deci nu doar delegația mea, ci și DEVE, AFET, INTA, ACP, UE, dacă socotim toți membrii cu drepturi de pline și membrii <clears throat> supleanți ar trebui să ne implicăm și să fim motivați ca cei 23, nu doar la ceremonia de deschidere, pentru acele zile întregi pentru a discuta chestiunile care reprezintă miza cooperării cu colegii africani și să nu lăsăm o impresie sau o imagine proastă, deși știu că mulți dintre noi suntem în campanie și că toate aceste chestiuni care se desfășoară înaintea alegerilor, cu toate acestea aș face un apel la toți cei implicați să se organizeze, să fie prezenți ca să evităm momentele jenante. Pe 12 martie am prevăzut o reuniune constitutivă la Strasburg pentru cei 23 membri acestei delegații ad hoc, un document de context și un proiect de declarație tehnică preliminară vor fi elaborate și pregătite pentru acea reuniune. Documentele vor utiliza și contribuția unui studiu care tocmai a fost prezentat aici de către ECDPM în legătură cu aplicarea acelei strategii comune Africa-Uniunea Europeană și, desigur, o contribuție suplimentară din partea colegilor care vor fi extrem de utile și valoroase pentru cei 23 de membri ai delegației. Știm că intenția Serviciului de Acțiune Externă și Comisiei sunt de a limita numărul de priorități în următorii trei ani, de a se concentra doar pe câteva domenii în care să se poată realiza sau atinge unele rezultate. Cred că va trebui, dacă nu să respectăm, măcar să ținem cont de acest principiu al limitării, al concentrării, al focalizării și în participarea noastră. Personal aș propune să ne concentrăm în special pe următoarele chestiuni. Edificarea pe baza realizărilor în domeniul păcii și securității, unul dintre aspectele operaționale care au avut uh, rezultatele cele mai tangibile, în al doilea rând, pentru a permite o dezvoltare inclusivă bazată pe oameni, o atenție noită pentru a intensifica guvernanța macroeconomică, trei, în lumina evoluțiilor demografice și a dinamismului perceput în Africa, instrumentele uh, pentru a crea locuri de muncă, un lucru care a fost subliniată și la reuniunea de la Midra în partea africană, în al patrulea rând, trebuie să definim uh, anumite tramboline pentru dezvoltarea sistemelor adecvate de asigurări sociale, un program pilot care să fie creat utilizând interacțiunea celor mai bune tehnologii disponibile în domeniul uh, siguranței alimentare, alimentării cu apă, energii regenerabile, mediul conjurător, schimbări climatice. Programul e în <clears throat> pregătire, dar va arăta după cum arată. Pe 31 martie dimineața, ceremonia de deschidere în prezența președinților Surul și Amadi, doamna Ashton și dr. Aisha Abdullahi, comisarul Uniunii Africane pentru Afaceri Politice. Luni după amiaza vom avea prezentări și schimburi de păreri cu ONG-urile și societatea civilă comunitate, apoi o primă sesiune de redactare a acelei, acelui proiect de declarație comună, marți dimineața o dezbatere privind prioritățile de drepturi ale omului în strategia comună a Africa, urmată apoi de comentarii finale cu privire la proiectul de declarație comună și adoptare. Programul va fi finalizat și la întrunirea constitutivă a delegației eh, care va participa la summitul, eh, la summitul parlamentar. Avem, deci, ocazia să, ca în perioada premergătoare a acestei reuniuni de pe data de 12 martie să, să primim uh, observații și remarce din partea dumneavoastră la delegație. Am uh, întocmit un proiect de document, dat fiindcă este un document comun, trebuie să fie, ar trebui să fie un document comun, am trimis uh, acest proiect uh, colegilor noștri și le-am ce-am cerut comentarii. Asta înainte de a de a vă implica pe dumneavoastră, dar sunt sigur că cei care sunt interesați de acest subiect uh, au vor avea acces la acest proiect de document înainte de a-l introduce în sistem în mod oficial. În general, și noi ca parlamentare va trebui să criticăm acest lucru și în, cazul, în cadrul uh, reuniunilor noastre, avem senzația că angajamentul politic din partea Uniunii Europene, și spun acest lucru întrebându-mă dacă este vorba despre comisie sau SAE sau mai ales SAE, mă refer aici la conducerea de vârf, uh, nu de, de funcționarii foarte implicați ca uh, încercarea de a face din cooperarea UE Africa o prioritate politică care nu a fost analizată suficient de partea noastră, mai ales fiindcă nu a existat suficiente reuniuni troica la nivel ministerial, au fost prevăzute, bine, întâlniri la nivelul comisarilor, celor de comisar, dar la nivelul SAE noi nu am uh, avut uh, troici ministeriale și am uh, ridicat, uh, am uh, ridicat această chestiune uh, pe parcursul timpului și partea africană are impresia, deci, că nu este luată în serios pe cât de mult și-ar dori. Iată, deci, că nu am reușit să realizăm atât de multe cât am fi putut realiza pe anumite puncte. Iată deci acest element critic în ceea ce privește modul în care a fost gestionată abordarea Uniunii Europene față de Africa Uh, ceea ce se va gândi nu numai în document, ci și în discuțiile noastre. Dar trebuie să vedem pe viitor cum vom putea să modificăm tendința. Nu este vorba doar despre persoanele implicate, este vorba și despre modul în care stabilim priorități ale chestiunilor în mod concret. Aceasta acesta va fi unul dintre subiectele care vor figura uh, sus pe ordinea de zi. Mă opresc aici, poate că au și colegii observații. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Galer, domnule, domnul Martinez are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, Mihail. S-a prezentat uh, un raport foarte interesant din partea ECDPM înainte să sosești tu. Și doresc să fac câteva observații, dar mai mult uh, aș dori să ridic câteva chestiuni care, după părerea mea, trebuie să se regăsească la summit, nu pot fi lăsate deoparte. Am văzut că se pune accent pe drepturile omului iar în cadrul drepturilor omului intră și chestiunea legislației. Legislației nu neapărat homofobe, ci o legislație care uh, îi uh, prigonește pe homosexuali și care reprezintă un pas înapoi. Da, Uganda, avem Uganda pe de-o parte, uh, dar uh, această legislație, aceste legi există și în alte țări, cel puțin pe fundal, în Nigeria, de pildă, și nu putem să evităm acest subiect în discuțiile noastre. Iar subiectul va fi delicat, dar un alt subiect care nu a fost menționat deloc uh, și care reprezintă, după mine, unul de mare însemnătate, este... Bine, pe mine mă îngrijorează faptul că se vorbește despre creșterea economică africană peste tot, dar în continuare 50.000 de africani din Africa sub, subsahariană trăiesc în uh, pădurile marocane încercând să, pătru, să pătrundă în Europa, indiferent cum pot. Și mii și mii de africani adesea prea prea des își pierd viața încercând să pătrundă în Europa. Joacă un fel de ruletă rusească cu viața lor și uh, și își doresc, ce-și doresc ei, ceva ce mulți europeni nu percep ca fiind prețios. Are loc o reuniune ministerială astăzi, știu că ministrul spaniol uh, va fi prezent la Bruxelles pentru a discuta cu doamna Malmström, fiindcă s-a vorbit de multe ori despre, Mal, despre Lampedusa. și tragedia care a avut loc în momentul în care mulți africani din regiunea subsahariană au încercat să pătrundă în Europa și au fost uh, întâmpinați cu uh, gloanțe de cauciuc. Uh, au, s-au înregistrat 15 morți, 15 doar fiindcă 15 cadavre au fost identificate, nu știm câți morți au fost de fapt. Deci este foarte important ca noi să discutăm uh, despre despre migrație, despre imigrație la acest uh, summit. Imigrația trebuie să figureze la loc de cinste în cadrul discuțiilor noastre. Pentru a pune cărțile pe masă, a discuta cu omologii noștri africani acest subiect. Această situație trebuie soluționată. Avem nevoie de o soluție care să corespundă situației economico și so- economice și socioeconomice din aceste țări și care să corespundă în egală măsură valorilor uh, europene. Eu o să particip la conferință ca și la Tripoli și ca la, și ca la Lisabona și voi de uh, îndeaproape cu dumneavoastră pentru a avea o reuniune constructivă care să de la care să se obțină rezultate, iar sper eu, rezultatele vor, afect, vor avea un impact asupra summitului interguvernamental, care este extrem de important. Mulțumesc. Dau acum cuvântul Serviciului de Acțiune Externă, reprezentat aici de domnul Pereira. Thank you very much, Madam Chair. Uh, thank you very much, uh, Mr. Michael Gallagher, for Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc, domnule Galer, pentru toate informațiile privind summitul parlamentar. Va fi o șansă ca Parlamentul European și cel panafrican să, dis- să discute diversele probleme ale relației UE-Africa. Este o ocazie binevenită și ne pare rău că nu s-a nu s-a putut, uh, nu s-au putut uh, întâlni parlamentarii mai devreme, pentru ca discuțiile lor, uh, rezultatele discuțiilor lor să afecteze mai mult summitul interguvernamental, dar bun, așa stau lucrurile. Președintele Schulz și președintele Parlamentului Panafrican vor uh, lua cuvântul la summit și ne bucură acest lucru. Sperăm că concluziile lor și concluziile discuțiilor dumneavoastră vor fi transmise, transmise șefilor de stat și de guvern. Dumneavoastră aveți o poziție um, foarte rațională, încercând ca îngrijorările dumneavoastră să se regăsească între subiectele summitului. Pacea și securitatea, bineînțeles, reprezintă unul dintre cele mai importante, importante subiecte de la summit, împreună cu chestiunea legată de creștere durabilă și crearea de locuri de muncă, așa cum s-a spus astăzi aici, învățământul, uh, consolidarea capacităților, migrația, care, după părerea mea, va fi un subiect foarte foarte important la summit. Dați-mi voi să vă spun câteva informații despre ce încercăm să facem noi, care va fi um, registrul acestor evenimente. Vor avea loc dezbateri, uh, vor avea, se vor uh, rosti discursuri, dar mai important, trebuie să vedem care va fi care va fi moștenirea acestui eveniment, uh, care va rămâne în istorie, un document scris care depășește declarațiile politice care apar după orice summit, bineînțeles, și avem un, uh, un document care se numește Calea de urmat provizorie, un document care dorește să fie un fel de concluzie cantitativă de rezumat cantitativ al relațiilor, uh, progresul înregistrat în aceste relații din 2007 între Uniunea Europeană și Africa, în momentul din 2007 când s-a adoptat strategia comună. În afară de asta, cum spuneam, discutăm cu omologii noștri africani despre posibilitatea de a avea, pe lângă declarația politică, și niște declarații mai amănunțite care se referă la subiecte unde ne așteptăm noi să se înregistreze Uh, progres tangibil. Am, am identificat patru domenii unde dorim să discutăm despre această posibilitate cu africanii. Este vorba de schimbările climatice, agricultură, migrație și situația de după 2015. Deja vă pot spune că aceste patru elemente vor, fa- vor face parte din documentele summitului Dorim să obținem ceva uh, cu însemnătate, ori asta, ori nimic. Fie, se, fie apare ceva nou, tangibil, uh, important în declarație, câteva alineate despre starea de fapt, de fapt și um, punctele de acord între partea africană și cea europeană. Sperăm să ajungem la un acord care să fie pe placul ambelor părți, iar aceste declarații să facă parte din moștenirea acestui summit, care dorim să fie un punct de răscruce ceea ce este această strategie, o relație între egali, o relație în care ne dorim ca combaterea sărăciei în Africa să nu mai fie doar să nu mai fie doar ținta asistenței, ci să reprezinte ținta relațiilor comerciale și a investițiilor. Iată pe ce vrem să ne concentrăm la summit. În ceea ce privește pacea și securitatea și coordonarea aici, guvernanța macroeconomică, instrumentelor pentru creștere, pentru folosirea celor mai bune tehnologii, toate aceste idei merg mână în mână cu îngrijorările noastre și cred că ne putem sincroniza aici. Aștept cu nerăbdare să văd care sunt sistemele de securitate la nivel european. S-ar putea să fie un subiect mai spinos, dar, dar ideile uh, viabile din partea Parlamentului European vor fi urmate cu siguranță. Declarația politică trebuie să înțelegeți că, există un, că reprezintă un compromis, fiindcă noi trebuie să ne mulțumim cu o formulare pe care să o accepte ambele părți. Nu putem cere mai mult, negocierile sunt anevoioase, vor fi anevoioase, ne așteptăm la asta și rezultatele s-ar putea să nu fie ce ne dorim noi și nici ce își dorește partea africană, ci să fie o cale de mijloc între ce ne, ce își doresc cele două părți. Am vorbit despre unele domenii sensibile, despre care s-a vorbit și astăzi. Eu cred că dezbaterea va fi una liberă la summit fără teamă, fără taburi. Nu va, nu va fi nimănui teamă să ridice subiecte unde nu suntem de acord. Însă acest lucru s-ar putea să nu se reflecte întru totul în declarațiile politice, fiindcă trebuie să arătăm opinii publice care sunt elementele unde suntem pe aceeași lungime de undă fiindcă nu ar fi binevenit să avem o declarație în care să spunem Africa vrea una, Uniunea Europeană vrea alta. Iată de ce vă rog să dați dovadă de înțelegere, să înțelegeți cât de greu este să avem un text comun, ceea ce nu înseamnă că nu va fi discutat fiecare subiect uh, spinos în parte, așa cum se așteaptă toată lumea. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile furnizate. Acest eveniment, după părerea mea, va fi încununat cu succes și așteptăm cu nerăbdare concluziile summitului, care, care va influența uh, summitul la nivel interguvernamental, după părerea noastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dau din nou cuvântul domnului Galer pentru a conchide schimbul nostru de păreri. Mulțumesc foarte mult! În primul rând, dați-mi voie să mă aplec asupra unui element anume, care va fi dezbătut pe îndelung. Este vorba despre refugiați și imigrație. Parlamentul European trebuie să spună răspicat un lucru, și anume că nu putem accepta un lucru, indiferent de modul în care tratăm noi refugiații la nivel european. Oamenii nu ar trebui să, să... Nu se poate ca oamenii să fie uciși, împușcați cu gloanțe de cauciuc sau să moară din cauza că nu sunt salvați uh, și sunt lăsați să se înnece. Acest lucru trebuie spus foarte clar. Deci ce este important este să nu îi lăsăm pe oameni să moară, să nu îi lăsăm pe africani să moară. Acest mesaj trebuie transmis sus și tare. După aceea vedem, după aceea vedem cine poate să rămână și cine nu. Dar primul pas este să să vedem de ce au murit acești oameni înainte de a soluționa această mare problemă, cred că nu putem trece la alte politici. reducând uh, numărul subiectelor, sperăm să ne putem concentra mai mult pe cele pe care le uh, pe care le discutăm pentru a înregistra progres tangibil. Este un, mă rog, un limbaj mai de lemn, dar sperăm că vom reuși să dobândim acest lucru concentrându-ne pe mai puține subiecte. Sper că uh, veți putea transmite acest lucru miniștilor și conducerii SAE uh, dialogul politic uh, va fi preluat și continuat după acest uh, summit. Putem avea uh, troici ministeriale și putem dobândi ce am avut odată înainte de aceste întâlniri ministeriale. Aveam reprezentanți ai Parlamentului care se întâlneau, să zicem, la micul dejun cu ce responsabil pentru a transmite informațiile și observațiile Parlamentului, Parlamentului parlamentarilor uh, summitului interguvernamental. Acest lucru nu se mai întâmplă și deci noi nu am avut cum să transmitem observațiile reuniunilor ministeriale. Bineînțeles că pentru noi acest lucru este foarte important uh, și aceste reuniuni neoficiale care se înșiruiau ne uh, erau extrem de folositoare. Sper în egală măsură că Cathy Ashton, Van Rompuy și domnul Barroso se vor asigura că la acest summit șefii de stat și de guvern vor fi prezenți. Nu numai miniștri de externe sau miniștri pentru dezvoltare sau cine știe ce secretar de stat. ponderea politică a acestui summit este atât de mare încât trebuie să ne asigurăm că toată lumea va fi prezentă dintre cei 20, de la cele 28 de state și cred că acesta este un mesaj care merită să fie transmis mai departe. Mulțumesc foarte mult, domnule Galer, mulțumesc tuturor Acum uh, o să luăm o pauză până la 16.50, când ne vom întâlni cu DG Eco pentru a discuta despre crizele umanitare din Sudanul de Sud, Republica Centrafricană și Siria. Deci o pauză de 10 minute.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 Notre séance se reprend. Je souhaite... Euh, Haideți să ne reluăm lucrările. Urez bun venit directorului, de, mm, directorului general, domnul Carl Sørensen, de la DG ECO. Ne-am uh, văzut acum șase săptămâni discutând uh, același subiect. Uh, din nefericire, în acest timp, violențele au continuat în aceste trei țări ceea ce înseamnă că trebuie să discutăm din nou acest subiect. În Siria, ă, violența nu s-a oprit deloc, fără perspective politice, în contextul în care milioane de sirieni au nevoie de ajutor umanitar. În Republica Centrafricană, aproape un milion de oameni fug din calea violenței, ă, din motive interreligioase și situația de securitate este precară, inclusiv pentru personalul umanitar. În, suna, în Sudanul de Sud, de Sud, situația se va înrăutăți dacă activitățile agricole nu vor fi finanțate la începutul sezonului de însămânțare. Vă rog să ne spuneți cum face față DG ECO acestor crize și ce impact poate să aibă acest lucru asupra bugetului umanitar al Uniunii Europene pentru restul anului. Vă dau cuvântul domnule director. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, Eva. Mă bucur că ne putem întâlni din nou pentru a discuta niște lucruri referitoare la aceste trei țări despre care, pe care le-ați menționat. Însă nu pot să fiu aici alături de dumneavoastră fără să vorbesc despre Ucraina, care, pe care avem uh, sub observație și dați-mi voie să încep cu Ucraina. Noi urmărim îndeaproape situația din Ucraina. Deocamdată nu ne confruntăm cu o criză umanitară gravă. Au avut loc evacuări medicale în urma evenimentelor de la Kiev și așa mai departe. Dar, uh, dar nu ne gândim uh, la diverse scenarii, nu dorim să să facem speculații, dar cred că trebuie să dăm dovadă, să, să stăm pe poziții la nivelul Europei. Sper să nu se întâmple nimic foarte grav, dar bine, la ce asistăm acum uh, reprezintă o situație gravă și vreau să știți că noi urmărim uh, ceea ce se întâmplă în Ucraina îndeaproape. O să trec la limba engleză, dacă nu vă supărați, fiindcă am uh, aici notițele în limba engleză. Și, în primul rând, voiam să vă mulțumesc uh, uh, comisiei noastre și uh, colegului Stifler, colegii Stifler privind uh, European Voluntary Corps. M-am bucurat foarte mult că s-a votat cu majoritate covârșitoare pentru săptămâna trecută la Strasburg. Și chiar dacă nu va, va demara imediat acest proiect, în următorii ani europeni tineri și mai puțin tineri se vor deplasa acolo și vor da o mână de ajutor. Iar acest lucru va fi o bază de recrutare și pentru eh, cei care activează în domeniul umanitar și care doresc să dea o mână de ajutor. Mă bucur foarte mult, deci, că s-a dat această legislație, că a trecut în Parlament în acest mandat. Ar fi fost eh, ar fi fost ciudat să nu reușim să facem acest lucru, dar am reușit. Domnule Stifler, cum spuneam, vă, vă mulțumeam înainte să sosiți dumneavoastră privind, privind grupul de voluntari, corpul de voluntari. M-a bucurat foarte mult rezultatul votului de la Strasburg și uh, cred că avem un instrument foarte bun de cooperare și pentru a putea trimite tineri sau mai puțin tineri, persoane mai puțin tinere, în uh, zonele de criză pentru a putea da o mână de ajutor. Trecem acum la Siria. Nu avem vești bune, e greu să avem vești bune din Siria, să nu mă înțelegeți greșit. O să mă refer și la unele elemente care nu sunt vești bune, dar cel puțin, cel puțin nu sunt vești atât de rele. În primul rând, vă reamintesc faptul că iar aici doresc să mulțumesc tuturor dumneavoastră și multor state membre care au făcut angajamente la Kuwait. Uniunea Europeană, la nivel general, statele membre, Comisia și cu sprijinul dumneavoastră de la începutul conflictului, s-a angajat și a reușit să ofere o mare parte a acestor bani. E vorba de 2,6 miliarde de euro de la începutul conflictului, ceea ce este uluitor. Iar la conferința de la Cuveit, Cuveit 2, statele membre, Uniunea Europeană, au angajat încă un miliard de euro. cetățenii europeni doresc uh, în continuare, nu s-a schimbat nimic aici, doresc în continuare să dea dovadă de solidaritate și datoria noastră este să ne asigurăm că uh, Uh, acești bani, acest uh, ajutor financiar ajunge la cei care au nevoie de el. Iar aici ne confruntăm cu o sumedenie de obstacole și v-am spus asta de ună zi, avem multe probleme în ceea ce privește vizele, în ceea ce privește accesul, convoaiele sunt oprite, descărcate, încărcate din nou, uh, există zonele asediate și zonele controlate de guvern, unde este și mai greu să pătrundem, dar și zonele controlate de rebeli, unde trebuie să negociem și lucrurile devin din ce în ce mai complicate. Vestea mai puțin rea, să zicem, vestea oarecum bună, este faptul că în cele din urmă, la ONU, am reușit să trecem o rezoluție umanitară. Bine, putem discuta dacă ar fi trebuit să fie mai puternică sau nu, dacă nu cumva trebuia să uh, existe și un alineat unde să se prevadă că dacă guvernul nu răspunde cum trebuie ac- uh, acționăm militar, dar știm cât de greu a fost și să ajungem la declarația prezidențială. Acesta este un mare pas înainte. Și m-a bucurat foarte mult uh, faptul că, și dacă citiți aliatele 5 și 6, vă dați seama că se fac referiri la operațiuni transfrontaliere. Pentru prima dată s-a acceptat acest lucru de către P5, de către Rusia și China, cel puțin să discutăm despre operațiuni transfrontaliere. Iar acest lucru ne dă oarecare legitimitate în ceea ce privește unele operațiuni pe care le-am desfășurat deja, le desfășurăm deja, dar cumva pe ascuns. Este vorba despre produse din Turcia pe care le introducem uh, în, uh, uh, la graniță și le distribuim în zona care nu este controlată de guvern. Deci, cum spuneam, o veste oarecum bună. Iar aici vreau să mulțumesc prietenilor de la Luxemburg, fiindcă uh, ei uh, au uh, fost vârf de lanci pentru această rezoluție alături de australieni și ne-au ținut informați, au ținut la curent, noi le-am dat o mână de ajutor la nivelul formulării, dar a fost un uh, efort de grup al tuturor celor implicați aici. O, un lucru mai puțin bun, care se reprezintă zonele asediate. Tratamentul acestor avem povestea cu Holmes, cu uh, tabăra de la Iamu și alte locuri, bineînțeles. Uh, e adevărat că uh, suntem pe un teritoriu foarte sensibil, fiindcă putem să cerem acces, ni se poate da accesul pentru a putea să evacuăm femeile și copii. Apoi ies și unul dintre bărbați și apoi sunt închiși, interogați, iar unii dintre cei care ies din Holmes, unor, unora le-am pierdut urma. Vă închipuiți ce ne închipuim cu toții, ce li s-o fi întâmplat. Iar acest, cum spuneam, acest lucru trebuie să fie monitorizat foarte atent, fiindcă ar fi ironia sorții ca, ca serviciul umanitar să primească accesul pe care îl cerem iar, de fapt, oamenii să fie trimiți în centre de tortură, închiși și să-și supuși unui tratament degradat, avem și, și o chestiune de ordin moral. Și ceea ce a spus Peter Mark de la uh, SEA, când a spus că nu ne culcăm pe lauri, fiindcă se joacă un joc murdar. În rezoluția ONU și la nivelul comunității umanitare există angajamentul de a raporta modul în care se aplică aceasta, iar uh, astăzi colaboratorii mei de la Geneva uh, se întâlnesc la nivelul uh, grupului, la nivel înalt și vă rog să înțelegeți, noi, noi de la instituțiile europene am demarat această acțiune nu cu forumul internațional uh, care, în momentul în care a fost desfințat, am reușit cu, cu ajutorul lui Valerie Amos și nu numai să transformăm într-un grup la nivel înalt, uh, mare, unde nu participă Siria, dar participă Iranul, participă Arabia Saudită, Qatarul, Rusia. Iar după mine asta a fost întotdeauna foarte constructiv, să fie la masa discuțiilor pentru a putea purta dis- discuții dure cu privire la acces și așa mai departe. Și am senzația că ne-a ajutat să generăm sprijin pentru rezoluția ONU, care până la urmă a și avut loc. Deci ei se întâlnesc astăzi la Geneva, are loc prima reuniune după adoptarea rezoluției iar ideea ar fi să se treacă în vedere cele șapte grupuri de lucru, unele privind finanțare, privind accesul la zonele asediate, privind protecția uh, lucrătorilor uh, medicali, a spitalelor și mai departe, și să vedem cu ce, ce, cum înregistrăm progres privind uh, aceste, pe aceste direcții. Încă un aspect aici reprezintă faptul că uh, punem în continuare presiune asupra actorilor umanitari pentru a ne asigura că rezultatele lor sunt rentabile, și anume încercăm să comparăm uh, modul în care se acționează în Siria, în afara Siriei, ce se face la nivel social, ce se face la învățământ, sănătate și așa mai departe și am ajuns la un acord din partea tuturor că se va va elabora o strategie cuprinzătoare de reacție CRS care va duce la oaltă atât actorii umanitari cât și cei de dezvoltare într-o abordare holistică. De ce e important acest lucru? Fiindcă de pildă, poți să ai în derulare programe de învățământ într-o tabără de refugiați. Și îți dai seama că sunt prea costisitoare, vei să folosești fonduri pentru dezvoltare, pentru a sprijini comunitățile locale, permițându-le să uh, aibă programul școlar în ture pentru a fi mai eficiente și pentru ca școlarizarea să fie de mai bună calitate și indirect prin acest lucru se sprijină comunitatea locală, iar acest lucru este extrem de important la nivel politic. Să ne închipuim uh, să ne chipuim că Libanul a primit, care iată a primit acest val de refugiați și unele comunități sunt la limita supraviețuirii, iar noi dăm marea parte a banilor refugiaților și a organizațiilor respective, neglijând adesea comunitățile locale. Avem nevoie deci de o strategie holistică care să aibă grijă nu numai de refugiați, cât și de comunitățile locale din fericire, avem fonduri la dispoziție pentru a face acest lucru, însă avem nevoie de o perspectivă de ansamblu. Iar în cele din urmă, vreau să vă spun că aștept cu nerăbdare să redeschidem antena noastră de la Damasc. Colaboratorii noștri, colaboratorul nostru a primit în cele din urmă o viză de, șed, viză de ședere lungă, iar acest lucru este important, că să vedem ce se întâmplă acolo, să avem ochi la fața locului acolo unde se întâmplă acțiunea și în acest mod modest poate fi prezentă Uniunea Europeană acolo și sper că vă pot da vești bune și în ceea ce privește acest lucru mai târziu. Acum, în ceea ce privește Republica Centrafricană, rapid. Nu exagerez când vă spun că când vă spun că am vești bune foarte mici. Numărul persoanelor strămutate intern a scăzut în ultimele săptămâni de la 930 930 de mii la 700 de mii. Și este reprezentat această scădere de oameni care s-au mutat înapoi la Banghii. În continuare mai avem uh, PSI la nivelul provinciilor. Iar aceasta este zona care mă îngrijorează cel mai mult, fiindcă nu avem prea multe informații de acolo. De la nivelul provinciilor nu știm ce se întâmplă acolo. Și vreau să mulțumesc aici organizației Médecins Sans Frontières și Comisiei Internaționale, Comitetul Internațional al Crucii Roșii, care au reușit să mențină personalul acolo, la fața locului, dar chiar și așa, informațiile pe care le avem despre ce se întâmplă acolo sunt uh, limitate. Iată, deci acest lucru ne îngrijorează. Și principala uh, rută Camerun, ruta Pitanii Camerun nu este uh, securizată. Dacă mergi într-o singură, într-un singur camion, uh, ești în pericol. Ai, deci e nevoie să călătorești în camioane. Dar cine să se asigure securitatea? Cine să asigure securitatea? Uh, siguranța, mă scuzați. Forțele de la fața locului nu fac față, nu sunt destul de numeroase pentru a face față. Deci furnizarea de alimente este îngreunată, astfel încât există tentația de a, trans, de a, tra, de a transporta alimente cu elicopterul, ceea ce este foarte costisitor. Nu aș vrea ca dintr-o dată 50% din fondurile pe care, din banii pe care mi-i dați să fie folosiți pentru combustibilul uh, elicopterelor noi am vrea să folosim banii pentru a oferi ajutor oamenilor. Dar este o chestiune de siguranță aici, până la urmă. Și când m-am întâlnit cu cons- comitetul PSE de la Consiliu, le-am spus că uh, iată, um, asistenții umanitari, și uite, un asistent umanitar vă cere să asigurați securitatea, siguranța. Nu se întâmplă prea des acest lucru, dar situația este una specială și vă rugăm de data aceasta să ne sprijiniți la nivel de securitate, fiindcă fără siguranță noi, um, personalul umanitar, nu reușim să aducem bunurile cetăț- oamenilor și nu putem să desfășurăm activitatea cum trebuie. Ne-au ascultat, uh, au luat o decizie la Euro, EUFOR. Uh, în continuare încearcă să găsească uh, trupele de care au uh, și personalul de care au nevoie. Eu cred că lucrurile vor fi demarate într-o lună, două, iar acest lucru va va lua presi, va ridica presiunea deasupra trupelor uh, franceze de acolo. Avem, am stabilit contacte foarte bune cu generalul, m-am întâlnit de mai multe ori cu domnia sa. Uh, și i-am dat exemplul uh, operațiunii Val din Mali, unde coordonarea uh, militară a funcționat uh, într-un mod mulțumitor pentru noi, a fost foarte transparentă, foarte deschisă, am încercat ca rolurile să fie distincte, fiindcă trebuie să fim percepuți în continuare ca fiind neutri, dar avem nevoie de acest fel de contact, acest schimb de informații și sper din tot sufletul că domnul general domnul general Ponties va reuși să obțină resursele necesare și va putea să desfășoare, să desfășoare operațiunea lângă aeroportul și lucrurile vor putea funcționa. V-am spus de una zi, dacă vă uitați pe hartă și Vedeți Republica Centrafricană și vă închipuiți că dispare absorbită de o gaură neagră, vă dați seama că nesiguranța se va răspândi peste tot, chiar mai rău decât la ora actuală, situația fiind destul de gravă și la ora actuală. Este deci o provocare strategică pentru comunitatea internațională, aceea de a reda stabilitatea acestei țări. Și fac o paranteză scurtă, dacă îmi permiteți. Uh, Iată, dacă ne uităm acum că to- toate privirile se întorc către Kiev, eu mă, mie mi-e teamă să nu uităm că avem dosare în desfășurare importante, Siria, uh, Republica Centrafricană, Sudanul de Sud, lucrurile nu sunt stabile nici în Mali și, și mă rog să nu fie date uitării fiindcă acest lucru ne va bântui pe viitor. Trebuie să rămânem implicați în aceste situații, în aceste locuri de loc ușoare. Vestea cea bună este că și aici vreau să mulțumesc, mulțumită acțiunii instituțiilor europene, domnule Stifler, dumneavoastră, ați participat la unele conferințe uh, unde am uh, încercat să punem accentul pe Republica Centrafricană, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a finanțării către această țară. În 2012 aveam 100 de milioane la nivel comunitate, comunității internaționale. Această sumă s-a dublat în 2013, mai ales uh, datorită acțiunilor și vizibilității pe care am acordat acestui subiect. Uneori nu este suficient să ai o bună analiză, trebuie să le explici oamenilor, iar apoi poți obține sprijinul contribuabililor și autorităților de la nivelul statelor membre. Am jucat un rol foarte activ și cu americanii, cu uh, Canada, și aici vreau să mulțumesc și uh, Marii Britanii care uh, nu au fost prezenți în Republica Centrafricană, dar au uh, de curând au furnizat fonduri substanțiale, ceea ce mm, mm, mă liniștește pe viitor. Un lucru foarte important la care ați făcut dumneavoastră referire, doamnă președinte, o provocare foarte mare are legătură cu siguranța, cu securitatea, este faptul că trebuie să ne asigurăm că uh, Uh, agricultorii vor putea uh, cultiva uh, înainte de, de vor, își vor putea însămânța culturile înainte de sezonul ploios, fiindcă altfel riscul de a ne confrunta cu foamete anul viitor crește înainte de Crăciun, iar acest lucru este valabil, valabil pentru Sudanul de Sud. Persoanele strămutate intern, iată, sunt departe de satele lor, nu au acces la semințe, la Eh, la unelte agricole sunt în pericol. Chiar dacă acum mai au ceva hrană, peste șase luni nu vor mai avea nimic. Și acest lucru mă îngrijorează foarte mult. Vorbim cu World Food Program și cu alții despre modul în care putem să le furnizăm semințe, dar avem nevoie de o situație de siguranță pentru că acești oameni să se întoarcă să lucreze pământul. Și acum câteva cuvinte în încheiere despre Republica Centrafricană. Pentru prima dată, ECO și-a folosit uh, noile contracte logistice din zona de protecție civilă. Știți că am vorbit cu dumneavoastră în numărate rânduri despre sinergiile între cele două părți ale instituției și aici ne-am dat seama că folosind contractele cadru um, pentru logistica am reușit să mobilizăm uh, capacități aeriene, nu uh, elicoptere, ci transport aerien pentru a transporta bunuri, iar în momentul în care diversi operatori ce-au adus la o altă capacitate de furnizare într-un singur, uh, într-o singură aeronavă, astfel și-au derulat activitățile într-un mod mai rentabil. Este foarte interesant acest lucru și voi încerca pe viitor să folosim aceste acest lucru și în alte contexte. Și câteva cuvinte în legătură cu Sudanul de Sud, dacă îmi permiteți. Uh, am mai spus deja că criza, iată, s-a adăugat unei crize care există deja și uh, am spus acest lucru și la PSE, dacă ar fi să ridic un element critic, este faptul că dacă a fost, dacă, dacă s-a întâmplat o dacă a apărut o problemă, de ce n-am putut-o anticipa? De ce nu uh, am fost atenți în momentul în care Salvachia l-a dat afară cea din guvernul său uh, vara trecută? De ce n-am fost noi destul de isteți să ne dăm seama că lucrurile se vor complica? fiindcă unul este din ca, altul este din uh, triburi, nu triburi diferite și dacă uh, Uh, într-o astfel de societate nu se ajunge la un consens, atunci, până la urmă, vor apărea problemele. Um, am dorit să discut acest lucru și cu Serviciul de Acțiune Externă, și anume cum putem să îmbunătățim mecanismele de preîntâmpinare a crizelor, cum rămâne cu informațiile, serviciile de informații, funcționează bine acestea, mai, e loc poate de mai bine. Cred că însă putem îmbunătăți lucrurile. Între timp, situația este gravă, fiindcă avem 900 de mii de persoane strămutate intern uh, în toată țara. Lucrul s-a stabilizat, uh, dar din ce în ce mai, refugiat, din ce în ce mai mulți refugiați se duc înspre Uganda și uh, se așează în Etiopia. Iar banii pe care îi avem acum se duc o parte către uh, Sudanul de Sud și în același timp îi sprijinim pe refugiații din țările vecine. Și aici vreau să vă spun că dacă nu reușesc să uh, să lucreze pământul, uh, situația care acum este, să zicem, gestionabilă, ne va scăpa din mână după, după sezonul ploios și lucrurile se vor îngreuna enorm. Va fi foarte greu să facem ceva atunci, fiindcă nu am avut capacitatea să trimitem din, dinainte alimente, fiindcă nu avem capacitatea de a face acest lucru acum. Deci, cum spuneam, situația este foarte îngrijorătoare. Este vorba despre situația pe termen mediu. Noi încercăm să anticipăm uh, bugetar o parte a finanțării pentru Sudanul de Sud pentru a face cât ne stăm putință, chiar dacă avem, sigur, unele îngrijorări la nivel bugetar, vom discuta mâine la Comisia pentru Buget uh, și cu participarea DEVE, vom discuta cu domnul Lewandowski, domnul comisar Lewandowski și cu șeful meu. Facem tot ce ne stă în putință pentru a anticipa bugetar aceste operațiuni. Cred că cea din urmă veste îngrijorătoare din Sudanul de Sud și nu putem învinovăți pe ei este faptul că Matia a preluat uh, Maracan, Maracanul, ceea ce înseamnă că petrolul uh, uh, va, că conductele petroliere vor fi întrerupte, ceea ce înseamnă că se va pierde o sursă de venit și comunitatea internațională nu va putea să acopere acest gol. Acest lucru ne arată că stabilitatea, supraviețuirea economică a țării sunt legate, ceea ce necesită mai mult decât asistență umanitară. Necesită o abordare mai holistică din partea comunității de donatori. Și cum spuneam, nu primim vești bune din partea negocierilor de pace. Uh, nu cred că părțile îmbrățișează dialogul, deci se pare că situația crizei se va prelungi. Mă opresc aici, domnule președinte, și sunt gata să vă răspund la întrebări care sper să, care sper să pot răspunde. Mulțumesc. Vă lași, la pahă. Mulțumesc. Da, cuvântul doamnei de Kaiser. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, domnule Sorensen. N-am fost aici de la începutul intervenției dacă ați spus lucruri la început, probabil că nu am cum să reacționez la ele. În primul rând, mă bucur și vă felicit pe dumneavoastră cei de la ECO pentru munca pe care o desfășurați în Siria. Mă bucur de treaba cu vizele și sper într-adevăr că vom putea redeschide antena la Damasc. Într-adevăr, e ceva foarte important. E important să ne găsim acolo, pe teren. Mi-ați dat niște documente pe care le-am parcurs uh, pe scurt. Acolo vorbiți despre câteva, cele câteva progrese făcute la conferința de la Geneva, progrese mai degrabă timide. Vreau să vă întreb, așadar, ce se întâmplă la Iermuc? Se pare, din ce am auzit, cum că Discuțiile au început, s-au oprit, iar au început care este stadiul. Și vreau să vă întreb, când vine vorba de Siria, ce contact aveți acolo, cu cine lucrați? Pentru că bănuiesc că nu vă puteți deplasa peste tot în libertate, în țara respectivă. Și vreau să vă întreb ce canale ați reușit să deschideți prin intermediul căror structuri, fie ele ONG-uri sau altele, în ce măsură ați putut să vă lărgiți paleta de posibilități de intervenție? S-a întâmplat asta, da sau nu, în Siria? Și care este legătura dumneavoastră cu Ministerul Afacerilor Sociale din uh, Siria? Pentru care aveți și un uh, trimis, un emisar. Și aș mai avea o întrebare și, de fapt, o reacție la ceea ce ați spus, și anume o rezervă pe care o exprimați vis-a-vis -vis de folosirea elicopterelor. Folosirea elicopterelor înseamnă că o parte din banii pentru ajutor uh, sunt cheltuiți în acest fel Problema este cu transportul în Sudanul de Sud, da, nu există infrastructură de transport și ce faceți? Pentru că mă duc aminte că chiar și buletinele de vot au fost uh, trimise cu elicopterul. Vă întreb dacă astăzi există posibilități și mijloace de transport suficient de eficiente. În sfârșit, partea mai politică acum. Este adevărat că în Sudanul de Sud avem de-a face, într-adevăr, cu o luptă pentru putere încrâncenată și cu toate consecințele aferente. Chiar și aprovizionarea petrolului este în joc, deci e vorba de resursele țării până la urmă. Este adevărat că nu vom putea să dăm ajutor umanitar și în paralel să facem și jocul politic. Cred că țara respectivă trebuie să-și rezolve această problemă politică. Mi se pare destul de evident și când a venit uh, Mbeki, fost președinte al Africii de Sud, cred că a venit la FED, nu mai știu unde, discutam despre corupție și am pus o întrebare legată de Sudan. Adică l-am întrebat ce a putut el să facă în grupul său de experți de înalt nivel și spunea că nu e vorba de un conflict uh, etnic acolo, bineînțeles că e vorba de triburi diferite care uh, sunt cumva în concurență, dar este o problemă politică. O luptă pentru putere, Europa trebuie să înțeleagă acest lucru. Și nu numai să dea, cu bani, să dea bani și să nu facă altceva. Deci, încă o dată, transportul în Sudanul de Sud, vă rog frumos, și ce se întâmplă în interiorul Siriei, în ciuda Uh, semieșecului ultimei runde. Mulțumesc foarte mult! Timpul trece, spune doamna președinte, și dau, cred că, imediat cuvântul domnului Sorensen ca să răspundă doamnei Veronic de Kaiser și să-i mulțumesc, bineînțeles, uh, pentru prezența sa încă o dată. Da, spune domnul Sorensen, știu că mulți ar fi dorit să pună întrebări, dar timpul, timpul ne presează. În ce privește Iarmuc? Vreau să reamintesc ceea ce am spus la început și anume că modul în care discutăm despre toate aceste sedii și resurse umane, mă refer la ce se întâmplă cu uh, mutarea prizonierilor dintr-un loc în altă, altul seamănă cu o strategie de război. Asta este extrem de dificil de rezolvat și, într-adevăr, la un moment dat anumite breșe se închid și nu ne mai putem deplasa. S-a întâmplat și asta la Iarmuc, pentru că pentru asta a avut nevoie de un acord. Asta s-a întâmplat pe 26 februarie. Într-adevăr, a avut loc uh, un schimb de prizonieri acolo, dar uh, atacurile au continuat, nu s-au oprit nicio clipă uh, tragerile și împușcăturile, obuzele continuă să curgă peste această regiune, deci problema este cu accesul. Și aici m-aș referi la cum colaborăm noi. La Damasc uh, suntem destul de bine primiți la Ministerul Soci- uh, Afacerilor Sociale. Sunt oameni civilizați care intră în dialog cu noi foarte bine. Problema mare este cu serviciile de securitate și serviciile care controlează forțele armate, pentru că e vorba de verificări și rezverificări și uh, mesaje contradictorii. Deci cei care se ocupă de ajutorul umanitar, până la urmă, sunt cumva sau nu știu care sunt obstacole efective pe teren. Și atunci eu am avut senzația următoare. După ce s-a adoptat de rezoluția ONU de la Consiliul de Securitate, am avut deci senzația că autoritățile siriene și-au dat seama că trebuie să facă oarește concesii, ceea ce au și făcut. Bineînțeles că nu este suficient și acum iarăși dau înapoi. Mă întreb dacă acești pași înapoi înseamnă că cumva s-a schimbat cumva orizontul. Nu știu, ei nu sunt naivi, ei sunt într-un joc sofisticat, iar SARC, după câte știți, este organizație care este cea mai bine implantată pe teren. Noi, cei în domeniul umanitar, am avut niște dubii în acest sens, niște bănuieli, uh, dar uh, Crucea Rușie Internațională ne-a confirmat cum că în 90% din cazuri aceștia întreagă, încearcă într-adevăr să facă o muncă umanitară chiar fac treaba asta, mulți dintre cei care lucrează cu ei cad victime, nu înseamnă că totul este perfect. Nu. Dar este vorba de un vector, vectorul cel mai important care este folosit, uh, care e folosit și de alții, și de ONG-uri, și de agențiile ONU. Deci, suntem pentru diversificare și am și făcut-o. Ne-am lărgit gama de ONG-uri cu care lucrăm, deci cu care primesc bani din fondurile comunitare. Mai cu seamă când vine vorba de alte aspecte pe care înainte eu nu puteam să le evoc direct. Înainte se spunea că trebuie acces prin orice mijloc, care de fapt însemna, dincolo de eufemism, că se, putea, se puteau trece granițele unui stat suveran. Acum Națiunile Unite, rezoluția lor, au schimbat cumva paradigma și pot să spun pe șleau și cred că și Siria a înțeles că într-adevăr n-au decât să accepte că frontierele respective pot fi traversate. Nu e suficient, însă presiunile trebuie să continue. Și având în vedere uh, relația noastră cu Rusia și dincolo de disputele care ne separă, este clar că noi nu putem să nu dialogăm cu ei. Trebuie să lucrăm împreună. Asta este viața. În ce privește Sudanul de Sud, sunt de acord cu dumneavoastră, elicopterele <laughs> costă sume exorbitante, dar este clar că dacă folosesc numai elicoptere, bugetul dispare într-o clipite. Pe vremuri se putea de pildă, se puteau transmite încărcături de alimente pe cale fluvială, pe Nil. Anumite camioane pot să penetreze în anumite zone, însă totul se termină când vine sezonul ploios. Totul se termină, totul se oprește. Și atunci nu avem decât să facem apel la avioane sau elicoptere. Asta este situația. Și vom vedea ce bani ne vor rămâne după aceea ultimii bani. Ce privește partea politică și lupta pentru putere, aveți dreptate. Nu e vorba aici de un conflict de tip tribal inițial. Într-adevăr, anumite persoane doresc să preia puterea, dar o fac asta într-un un, făcând niște greșeli și stârnind zâzania între triburi. Și bineînțeles că nu trebuie să punem pai pe foc nu asta este sensul mesajului meu. Este însă foarte clar că cumva situația se, se degradează și are așa o coloratură de, de conflict etnic. Într-adevăr, ați spus că Uniunea Europeană trebuie să facă ceva, aveți dreptate, dar nu numai noi, ci și celelalte țări mari, cum ar fi americanii. Și mi-aduc aminte când m-am dus prima dată la Juba, am discutat cu ambasadorul și am spus, domnule, trebuie să lucrăm împreună și cei care sunt la putere nu sunt uh, mici copii. Apoi, după independență, s-a vehiculat ideea aceea acum că așa de mult uh, s-au uh, luptat că după aia este pupat toți uh, piața dependenții, însă ne-am dat seama că nu este simplu să devii, să, să transformi din războinic peste noapte în diplomat sau un funcționar. Mulțumesc foarte mult, domnule Sorensen pentru că ați împărtășit cu noi ideea acum că mai rămâne mult, mult de făcut cu această criză. Criza umanitară uh, este o realitate, din păcate, care poate, sau o posibilitate care poate să devină realitate și uh, vă mulțumesc foarte mult pentru eforturile depuse dumneavoastră și de echipa dumneavoastră. Vom continua, într-adevăr, să urmărim cu foarte multă atenție evoluția mai cu seamă ne vom asigura că veți primi finanțare și că nu o să cădeți pradă strângerii de curea bugetară. Vreau să spun membrilor noștri că mâine va avea loc o întâlnire comună cu Comisia Buget privitoare la finanțarea ajutorului umanitar și ar fi bine să veniți la ea. Vă mulțumesc! Da, acum trecem la vot. Vă Mulțumesc foarte mult. Foarte bine. Începem votul. Vă rog frumos să scoateți cartelele de vot. avons 12 30 députés.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 Nous allons procéder à un vote essai. Le vote est... O să facem un, joc, un vot de încercare. Votul s-a deschis. Ouais. Voilà. Ah voilà. D'accord. Bon, le vote est clos. Votul s-a închis. Există console care nu funcționează? Redeschidem votul. Votăm din nou. Foarte bine, am închis votul. Mm, bun. Era un vot de încercare. Acum o să votăm raportul uh, Curții de Conturi privitoare la ajutorul Unii pentru Guvernanță în Republica Democrată Congo. Și votăm întâi întrebările adresate Consiliului, fără amendamente, Cine este pentru? împotriva Abțineri se adoptă. Apoi. Întrebare pentru comisie. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Se poate să votăm în bloc pentru celelalte Nu, nu putem, răspunde doamna președinte. Cine este pentru amendamentul 9? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 11 pentru, împotriva, abțineri, respins. 12 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotriva, abțineri, respins. 15 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Mandamentul 16 pentru, împotriva, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 pentru, împotrivă, <clears throat> abțineri, respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, readoptat. 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum rezoluția astfel modificată pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. Și facem și un vot electronic de control. Am deschis votul. Votul s-a închis. Unanimitate. Perfect. Da. Pe textul domnului Görens privitor la Anul European pentru Dezvoltare. Vreau să vă întreb cine este pentru. Împotriva, abțineri se adoptă. Vot electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Unanimitate și de această dată. Se adoptă, deci, Votăm acum recomandarea în atenția Consiliului în ce privește angajamentul umanitar al actorilor non-statali în ce privește protecția copiilor. Doamna Sargentini, cine este pentru amendamentul 1? Împotriva abțineri? Se adoptă. 2. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 3. Pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendament oral. 1. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Doamna președinte, spune doamna Sargentini, putem să votăm restul în bloc? Nu. Amendamentul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. 8 pentru împotriva abțineri se adoptă, 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 10, două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Votăm acum întregul raport astfel modificat pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Facem și un vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Unanimitate. Felicitări raportorului. Doamnei raportor. Acum votăm uh, raportul domnului Arsenis recomandare către Consiliu, amendamentul 1. Împotriva, abțineri, se adoptă. 2. Pentru, împotriva, abțineri, abțineri, se respinge. 3. Pe, vot pe părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. 5. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 4 pentru, împotriva, abțineri, respins. 6 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 7 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Vot asupra vizului în ansamblul său astfel modificat pentru împotriva abțineri se adoptă. Vot electronic. Acum votul s-a deschis. Votul s-a închis. Unanimitate. Ah, pardon, j'avais mal vu. Nu văzusem bine, pentru că sunt uh, patru voturi împotrivă, deci 10 la 4. Acum mergem la raportul domnului Görens ce privește coerența în dezvoltare. Al 1, qui est pour... Amendamentul uh, oral 1, cine e pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 9, cine e pentru, împotriva, cine se abține, se respinge. Amendamentul 10, cine e pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 11, cine e pentru, împotriva, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 12 <clears throat> s-a votat. Amendamentul 13, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul A, cine e pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 15, cine e pentru, împotrivă, cine se abține, se respinge. Votăm amendamentul 16, cine e pentru, împotriva, <clears throat> cine se abține, se adoptă. Amendamentul 19, cine e pentru? Împotriva. Cine se abține, se adoptă. Amendamentul 20, cine e pentru? Împotriva. Cine se abține, se adoptă. 21, cine e pentru? E caduc. Amendamentul 22, cine e pentru? Împotriva. Cine se abține, se adoptă. Amendamentul 23, vot pe părți, prima parte, cine e pentru? Împotriva. Abțineri, se adoptă. A doua parte. Verificăm prima, votul la prima parte prin vot electronic. S-a deschis votul. Deci prima parte a amendamentului 23. S-a închis votul. S-a adoptat. A doua parte. Cine e pentru? Împotriva? abțineri se adoptă. Amendamentul 24, cine e pentru? Cine e pentru? Împotriva? Cine se abține? S-a respins. Compromisul B, cine e pentru? Împotriva? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 29. Cine e pentru? Împotriva? Cine se abține? Se respinge. Amendamentul 30. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? S-a respins. Amendamentul 31. Cine e pentru? Împotriva? Cine se abține? S-a respins. 32. Cine e pentru? Împotrivă. Cine se abține? S-a respins. Amendamentul 33. Cine e pentru? Împotrivă. Cine se abține? S-a respins. Amendamentul 34. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Treizeci și șase. Da, vă rog să mă scuzați, spune vorbitoarea. Amendamentul 36, vot pe părți. Prima parte, cine e pentru? Împotriva? Cine se abține? S-a respins. Amendamentul 37, cine e pentru? Împotriva? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 38, cine e pentru? Împotriva?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 deci, amendamentul 35, cine e pentru, împotriva, cine se abține, s-a respins. Intervenție fără microfon. Cred că e o problemă cu lista de vot pentru versi. Nu avem lista de vot bună. Amendamentul 35, verificăm prin vot electronic, s-a deschis votul. 35. Nu am atunci lista bună de vot, spune doamna președinte. 35 pentru moi. Ah, oui, alors je ne sais pas, ils ne me font pas de signe. Bon, je m'abstiens. 35 personnes ne sait, on n'a pas le bon voting list. Nimeni nu mai știe dacă avem lista bună de vot sau nu. doamnă președinte, un aspect procedural doamnă președinte. Pot să mă refer la un aspect procedural pentru că e o anumită confuzie. Ce s-a întâmplat cu amendamentul 2? Mă scuzați, 27 se corectează vorbitorul. A fost uh, aprobat? S-a adoptat? Agreed. Was agreed. Okay. So then... D'accord. Bon, donc... So, 35? Oui. Votul e în continuare deschis. Ne lipsește un vot la amendamentul 35. vote, vote fini. Și se închide votul. S-a adoptat. Et donc on faire ça, d'accord. Ici c'est adopté. Adopté. Deci s-a aprobat. Non, non, non, non, on les vote, parce que ça n'a pas été adopté. Et là, donc l'amendement oral. Amendamentul oral 3. Cine e pentru? Împotriva? Cine se abține? Se adoptă. 34 Amendement 34, qui est pour, qui est... Amendamentul 34, cine e pentru, cine e împotriva, cine se abține, s-a respins. Amendamentul 38. Cine e pentru? Împotriva? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul oral din partea verzilor. Cine e pentru? Împotriva? Cine se abține? Se adoptă. Alora, Tombe. Tombe. Oui. Tombe. Donc, amendement 40. Amendamentul 40. Cine e pentru? Cine împotriva? Cine se abține? Se respinge. Amendamentul 41. Cine e pentru? Împotriva? Cine se abține? Se respinge. Amendamentul 42. Cine e pentru? Împotriva?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 Donc le vote est clos. S-a închis votul. Donc euh, se adopté. Și s-a adoptat. D'accord, adopté. Amendement Amendamentul 43. Cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? S-a respins. Apoi, amendamentul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 2, cine e pentru, împotriva, cine se abține, se respinge. Amendamentul 3, cine e pentru, împotriva, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 4 și 5, cine e pentru, împotriva, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 6, cine pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul oral 4, cine pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. Și eventual să blocăm amendamentele 7 și 8 și oral 5, cine e pentru aceste trei, cine împotrivă, cine se abține, cele trei au fost adoptate. Votăm acum proiectul de raport uh, astfel modificat, cine pentru, împotriva, cine se abține, se adoptă și votul electronic s-a deschis. S-a închis votul. S-a adoptat cu unanimitate. Pas bine, Merci. Mais on a terminé. Mulțumesc. Am încheiat. Nu avem uh, subiecte la diverse. Viitoarea reuniune va fi pe 25 martie de la ora 9 la 12.30 și de la 3 după amiază la 6 și jumătate după amiază. Acum vom continua reuniunea cu ușile închise. Nous allons discuter. Vom discuta Dialog despre dialogul strategic.